Good afternoon, everybody. Bine ați revenit cu toții, vă urez bun venit la ședința comisiei noastre. Cred că ar trebui să începem de îndată pentru că avem ordine de zi foarte încărcată în această după-amiază. Avem de asemenea oaspeți de seamă alături de noi care probabil mai au și altceva de făcut în această după-amiază. Vă urez așadar bun venit la acest schimb de opinii referitor la recomandările Ombudsmanului European, la cazurile comune, referitoare la desemnarea unui nou secretar general al, um, al Comisiei. Aș dori să urez bun venit colegei mele Ingeborg Greaslă de la Comisia pentru Control Bugetar și colegului Pavel Zbovoda de la... Purtăm acest schimb uh, împreună, deoarece cele trei, com- tre- cele trei comisii au o competență comună. De asemenea, îi urez bun venit doamnei Emily O'Reilly, care a făcut tot ce a stat în putință pentru a fi astăzi alături de noi. Apreciem acest efort, ca de obicei. Câteva informații de natură logistică. Vă rog să țineți cont de faptul că pentru acest schimb de opinii avem interpretare disponibilă, cu excepția Cehei, Estonei, uh, Eh, finlandezei și portughezei. Cu excepția acestor limbi, avem toate celelalte eh, disponibile pentru interpretare. Înainte de a demara, doresc să eh, vă comunic că vă voi informa referitor la rezultatul întâlnirii coordonatorilor după aceea, pentru a nu mai pierde timp din această întâlnire atât de importantă. Cred că e în interesul tuturora. Acum, Comisia PETI este comisia competentă pe fond în această instituție pentru relația cu Ombudsmanul European. Ne bucur acest lucru. De-a lungul anilor am avut privilegiul de ura bun venit ombudsmanului în comisie alături de noi pentru a discuta despre descoperirile și realizările biroului dumnea ei. Astăzi uh, facem un schimb de recomandări referitor la ancheta în urma desemnării recente a unui nou secretar general la Comisia Europeană. Această recomandare a fost publicată pe data de 31 august a acestui an. Dați-mi voie să vă reamintesc de asemenea că Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la politica de integritate a instituției, îndeosebi când vine vorba de desemnarea secretarului general al Comisiei Europene, pe data de 30, 13 aprilie acestui an. Comisia PETI s-a ocupat de acest subiect în activitatea sa de zi cu zi, răspundând la petiții. Iată de ce e cât se poate de clar că cetățenii sunt preocupați de acest subiect, că am înaintat petiției comisiei noastre în acest sens. Iată de ce mă bucur că putem organiza acest schimb de opinii în instituția noastră. Dau acum cuvântul colegei Ingeborg Grasle, președinta Comisiei pentru Control Bugetar, pentru câteva observații introductive, după care am să dau cuvântul colegului Zvoboda de la Comisia Juri. Dank, liebe Cecilia Wikström. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această invitație și pentru inițiativa de a organiza această ședință. Vreau să vă reamintesc ce a cerut Parlamentul după ce ne-am, ne-am uh, pronunțat referitor la acest proces, despre care vom mai discuta încă o dată, doamnă ombudsman, uh, mă bucur că totuși um, concluziile la care ați ajuns dumneavoastră confirmă și concluziile la care să sărăm noi. În primul rând, am analizat procesul de desemnare a secretarului pentru a asigura transparență și egalitate de șanse. În continuare, să actualizăm condițiile Comisiei pentru a asigura neutralitatea secretarului general într-un context politic. În al treilea rând, procesul decizional în cadrul colegilor comisarilor să fie astfel structurat pentru ca deciziile importante să nu poată fi um, luate mult uh, prea în pripă. lucrăm uh, la un nivel înalt, am uh, trimis întrebări uh, la care am primit răspuns referitor la cum s-a făcut, cum se face numirea pe posturi de director general, pe secretar general și am văzut că comisia este singura instituție care nu scoate la concurs postul de secretar general, toate celelalte instituții fac acest lucru, există vești bune așadar, uh, am constatat că Comisia este singura instituție care, când vine vorba de posturile de management superior, director general de pildă, le face prin transfer. Comisia a făcut de altfel 40, 34 eh, de mm, transferuri pentru postul de director general, doar două dintre acestea au fost scoase la concurs. Considerăm că transparența și egalitatea de șanse intră la statutul funcționarului, articolul 4 vede că, prevede că orice post liber care trebuie ocupat trebuie să fie publicat. Iată de ce, după părerea noastră, comisia ar fi bine sfătuită să pună capăt acestei practici uh, de a transfera posturile în loc de a le scoate la concurs orice post liber trebuie scos la concurs pentru ca în, pentru ocuparea acestui uh, post să se poată organiza un concurs așa cum cer normele și mă bucur că colega Iala Sander, care este raportarea pentru descărcarea de gestiune a comisiei, e alături de noi, care sper că va prelua această sugestie în raportul dumneavoastră. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul colegului Pavel Svoboda. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, Cecilia dați-mi voie să înaintez o petiție pentru că nu avem interpretare disponibilă în limba polonă. Doamna președinte, dar având în vedere că engleza ta este impecabilă... Da, spune domnul Svoboda, am să încerc. Acum, revenind la subiect. Am citit uh, cu mare interes recomandările Ombudsmanului European și salut posibilitatea de a face un schimb de opinie astăzi cu, împreună cu comisiile PETI și CONT. Mi se pare absolut important deoarece comisia pe care am onoarea să o prezidez este răspunzătoare pentru regulamentul pentru care guvernează activitatea funcționarilor. Ne-am ocupat de ultima reformă referitor la statutul funcționarilor și alte acte legislative conexe nu vreau acum să vă răpesc prea mult timp din întâlnirea noastră. Mai există totuși o observație pe care aș dori să o fac și anume că instituțiile trebuie să facă un efort suplimentar pentru a pune în aplicare dispozițiile din statutul funcționarilor când vine vorba de ocuparea posturilor uh, de management superior sau orice alt post, practic, pentru a asigura transparență de plină și egalitate de șanse. Mulțumesc foarte mult! Le mulțumesc ambilor colegi. Am acum plăcerea de a o invita pe Emily O'Reilly, ombudsmanul nostru, pentru a face prezentarea recomandărilor și concluziilor la care a ajuns ombudsmanul european în urma numirii noului secretar general al Comisiei. După aceea am să dau cuvântul și reprezentanților Comisiei și coordonatorilor sau substituțiilor lor. Dacă mai avem timp la dispoziție, firește, putem face un schimb uh, de opinii și cu ceilalți colegi, dar înainte de toate dau cuvântul doamnei O'Reilly. Mulțumesc foarte mult. Thank you for the invitation here today to discuss matters arising from the appointment of Studiul referitor la desemnarea noului secretar general uh, a arătat că europenii așteaptă și merită o administrație publică care să respecte cele mai înalte standarde și să reprezinte un adevărat etalon pentru acesta la nivel global. Administrația și instituțiile europene au nevoie de aceste standarde pe care le respectăm mare măsură. Eu salut inițiativele luate de Comisia Europeană în ultimii ani, adesea în urma activității acestui Parlament și în urma anchetelor biroului meu care a fost apoi sprijinită de Parlament. A fost o plăcere să văd rezultatele inițiativei pe care am lansat-o anul trecut, premiul ombudsmanului. Aștept și alte uh, Um, reacții din partea Comisiei și propuneri din partea Parlamentului pentru ediția de anul viitor. Acum, fiind spuse toate acestea, apar și probleme, iată de ce este se datorează Comisiei și uh, Secretarului General în concret faptul că s-a acordat atât de multă atenție de către opinia publică desemnării noului secretar general. Biroul meu a deschis această anchetă în urma a două plângeri venite din partea a două delegații parlamentare din această instituție. Deși Comisia de Control uh, Bugetar anchetase subiectul, am așteptat să își concluzioneze activitatea înainte de a începe ancheta mea pentru ca în acest fel să evit orice suprapunere a eforturilor. În urma rezoluției din aprilie a Parlamentului, mi-am început ancheta trimițând o serie de întrebări înscris comisiei. Una din întrebări a fost dacă comisia a tras învățăminte în urma acestei povești. Răspunsul comisiei din luna iunie nu a amintit niciun astfel de învățământ. În săptămânile care au urmat, serviciile mele au realizat o analiză aproape 8500 de pagini documente implicate în acel proces. A fost un efort enorm și vreau să salut serviciile pentru efortul lor. Am făcut uh, un efort și trebuie să mărturisesc că Comisia n-a respectat solicitarea de a analiza toate documentele. Uh, a fost foarte clar că foarte puține din aceste documente au fost produse înainte de uh, numirea în cauză. Majoritatea au fost produse după întrebările, după numire, pentru a răspunde la întrebările care au venit. Am uh, ajuns la următoarea concluzie. În ianuarie acestui an, Domnul Selmer a fost implicat într-o procedură declanșată în urma unui post uh, vacant pentru secretarul general, în ciuda faptului că uh, urma să își prezinte candidatura ulterior pentru acest post. Ar fi trebuit să se retragă împreună cu subordonații săi din aceste proceduri. Faptul că nu a făcut acest lucru a generat riscul unui conflict de interese. În al doilea rând, odată ce domnul Selmayr și-a prezentat candidatura pentru postul de secretar general, s-a recuzat din, de la participarea Comitetului Consultativ pentru Numiri, care ulterior ar fi evaluat cei doi candidați pentru postul în cauză. Normele prevedeau să se stabilească un substitut din lista de management superior. Nu s-a desemnat însă niciun substitut. Numărul 3. Procedura care a, dus până, care a dus la desemnarea unui nou secretar general a fost lansată pe uh, 20 februarie la prânz, atunci când uh, s-au emis instrucțiuni pentru a-l uh, numi pe domnul Selmayr. Procedura pentru numirea domnului Steinmeier pe post a fost finalizată în aceeași zi. Acest lucru arată că procedura nu a servit obiectivului declarat de a ocupa un post vacant, ci a servit doar pentru a arăta că domnul Selmayr era eligibil pentru a fi numit uh, a doua zi drept secretar general. Prin urmare, comisia nu a folosit cum trebuie competențele care au fost conferite. Concluzia numărul 4 necomunicând uh, pensionarea domnului italian la un moment oportun, comunicarea care s-a făcut uh, la, con- consiliu, la um, Colegiul Comisarilor în acea miercuri, s-a creat o situație artificială de urgență. Se pare că domnul uh, italian ar comunicase acest, această intenție doar în privat. Altfel ar fi putut să se lanseze o procedură publică pentru ocuparea postului. Bineînțeles, după ce s-a descoperit ulterior referitor la succesiunea evenimentelor de dinainte de semnării pe post, a fost destul uh, de greu să stabilim o linie clară a evenimentelor, existând lacune, mai ales având în vedere contextul actual uh, al democrației și al dificultății de a trage administrația la răspundere. Recomandarea mea este ca Comisia să-și dezvolte o, o procedură specială de desemnare a secretarului general deosebită de alte proceduri. Aici ar trebui să intre publicarea postului vacant și publicarea discuției pentru ocuparea acestui post în cadrul Colegiului Comisarilor din timp. Este important de asemenea să se includă în comitetul de selecție um, și printre candidați persoane care vin din afara comisiei. Sunt de acord că este necesar să ne asigurăm că deciziile Comisiei de ocupare a posturilor din managementul superior să nu ajungă să facă obiectul unei lupte politice între partide. Salut propunerea dumneavoastră de a organiza o masă rotundă referitor la acest subiect, așa cum s-a întâmplat și în septembrie. Aștept cu interes această masă rotundă. Cred însă că discuțiile la nivel interinstituțional nu ar trebui să reprezinte un obstacol pentru Comisia în a da curs recomandărilor mele referitor la numirea propriului secretar general pe viitor. Aștept un răspuns formal din partea Comisiei până pe data de 4 decembrie. Înainte de a încheia, aș dori să scot în evidență încă o dată că o evaluare a domnului Selmayer nu a făcut parte din ancheta noastră. Am înțeles că este un um, funcționar uh, competent, angajat, o persoană care a câștigat încrederea președintelui Juncker în aceste vremuri dificile. Comisia a încercat să justifice pertinența acestei angajări pe, din considerente preponderent juridice. Noi considerăm că această dublă numire a depășit limitele legii și am citat aici uh, și raportul Parlamentului. Lumea din afară însă nu reacționează doar pe baza unor considerente juridice. S-a creat o percepție negativă referitor la felul în care Uniunea Europeană și-a deciziile. Regretabil. Într-o lume unde standardele democratice sunt trase în jos, cetățenii europeni și cetățeni de pe tot globul privesc înspre Uniunea Europeană pentru a-i apăra. Iată de ce este atât de important să evităm acele măsuri care alimentează un discurs dăunător uh, Uniunii Europene. Vă mulțumesc pentru atenție! Thank you, Mrs. O'Reilly. Very, very good. Mulțumim. Mulțumim uh, și îmi dați salutări uh, personalului, întregului nostru personal, pentru ceea ce a realizat numai uh, dacă ne gândim la volumul de documente studiate. Și acum doamna Penter de la Comisia Europeană ne va vorbi despre această chestiune. Mulțumesc! Ca și Așa cum au spus și ceilalți, Comisia Europeană a primit un răgaz să răspundă în detaliu um, la toate întrebările și a dat și răs- răspunsuri scrise la un chestionar trimis de Comisia Bugetară uh, ca răspuns la rezoluția Parlamentului adoptat, adoptată în aprilie și ca răspuns la uh, întrebările scrise ale ombudsmanului în iunie. Cât privește detaliile punctului de vedere al Comisiei în legătură cu toate aceste lucruri, uh, răspunsurile sunt de domeniul public uh, și puteți să le uh, găsiți pentru documentare. În ceea ce privește răspunsurile scrise, domnul comisar Oettinger a fost uh, în fața parlamentarilor europeni uh, și în uh, fața Comisiei Bugetare luna martie pentru a răspunde la toate întrebările cu sinceritate și complet. După cum spunea doamna O'Reilly, Domnul comisar Oettinger a dus, uh, până la, a dus mai departe propunerea sa uh, în ceea ce privește procedurile de numire a personalului superior și am avut o masă rotundă pe această temă pe 25 septembrie în, la care s-au întâlnit reprezentanții ai uh, comisiei de cel mai înalt nivel. A fost o ocazie ca instituțiile să discute cum pun în aplicare regulamentul privind personalul în cazurile de uh, recrutare a personalului de înaltă calificare și cum am putea să consolidăm și să transparentizăm aceste proceduri la nivelul tuturor uh, uh, instituțiilor care țin de comisie. Ne-am dorit sprijinul uh, Uh, ne dorim în continuare sprijinul a unei administrații uh, independente cu o autonomie administrativă în ceea ce privește organizarea sa internă, în ceea ce privește administrarea resurselor umane, toate instituțiile sunt uh, obligate să respecte regulamentul privind personalul. În uh, timpul uh, mesei rotunde de care vă vorbeam uh, s-a confirmat faptul că există uh, înțelegerea comună că uh, regulamentul privind uh, politica de personal uh, reprezintă o bază solidă uh, care permite instituțiilor să-și uh, definească politica de personal și uh, să profite la maxim de um, calificările și aptitudinile lucrătorilor lor. În cazul um, funcționarilor de rang înalt, însă, uneori procedurile um, diferă pentru a atinge tocmai aceleași obiective, pentru a promova și pentru a păstra uh, uh, indivizii cu aptitudini, cu talent și cu care și-au demonstrat valoarea în uh, administrație. Totul se face însă în uh, spiritul și cu respectarea regulamentului privind personalul. Sunt de acord cu doamna O'Reilly, am avut o cooperare foarte bună cu uh, Ombudsmanul European pe parcursul anchetei și am uh, dat acces personalului acestei instituții la o gamă foarte amplă de documente, un volum foarte mare de documente de asemenea. Nu uh, s-a contestat în raportul ombudsmanului legalitatea procedurii uh, și nici alegerea candidatului până la urmă. Noi suntem în proces de pregătire a răspunsului către uh, recomandările ombudsmanului, care um, va fi trimis în uh, termenul pe care l-am stabilit împreună. Thank you very much, Mrs. Panther. Mulțumesc, doamna Panther. Și acum dau cuvântul comis membrilor Comisiei Cont întâi, domnul Sarvama. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Riley, mulțumesc foarte mult pentru tot ce ne-ați prezentat. Parlamentul European a ajuns la propriile concluzii și a adoptat un raport mai devreme anul acesta, după cum spunea și dumneavoastră. Deci, ne-a fost foarte util uh, confirmarea dumneavoastră, mai ales în ceea ce privește anumite părți din acest raport. În ceea ce privește pașii următori, în mod absolut este nevoie de mai multe informații din partea Comisiei. Întrebarea mea pentru Comisie este la ce ne putem aștepta și când, din acest punct de vedere. Doamna Selmayr Domnul Sărmane nu va fi implicat în uh, ceea ce urmează, uh, însă procedura care va urma la desemnarea următorului secretar general va ține cont de rezultatele uh, raportului nostru. Și sperăm ca uh, aceste rezultate să se aplice tuturor agențiilor și instituțiilor europene. Mulțumesc! Mulțumesc că ați fost și concis. Am uitat să vă spun că avem un timp de vorbire de un minut și jumătate fiecare, fiindcă suntem foarte presați de timp. Sí, muchas gracias. Doamna Ayala Sender, mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Eu urez bun venit doamnei O'Reilly. Eu va trebui să plec după intervenția mea, dar uh, voi reveni cât se poate de repede. Oricum, voi da seama de răspunsul dumneavoastră. Eu vreau să vă mulțumesc pentru efortul depus pentru acest raport și am două întrebări. Una referitoare la legătura între comparabilitatea concluziilor rezoluției noastre, care au precedat raportul dumneavoastră, și aș vrea să știu care este plus valoarea pentru a putea lucra în paralel, însă generând plus valoare. Pentru a vedea așadar care sunt deosebirile între rezoluția Parlamentului European și concluziile raportului dumneavoastră. În al doilea rând, mi s-a părut ușor uh, surprinzător faptul că dumneavoastră v-ați um, concentrat aproape în exclusivitate pe desemnarea secretarului general, care adevărat a făcut uh, multă vâlvă în uh, Bruxelles. Pe mine însă m-a surprins foarte mult și de astfel asta, asta la baza unei uh, părți din reacție, a fost faptul că numirea secretarului general și atunci am descoperit de fapt că nu existau reguli. M-a surprins așadar că în același timp în care se desemna secretarul general s-a numit și s-a nenumit după aceea o listă importantă de director general, lucru care a produs așadar în același timp uh, deplasări de plăși tectonice care au avut repercursiune uh, când a venit vorba de reacția la desemnarea secretarului general. Și cu acea ocazie am aflat că numirile și uh, scoaterile de pe post pentru, decret, pentru secretarii generali ai comisarilor uh, rămâne, mai e încă mult de făcut. Mulțumesc foarte mult! Îmi cer scuze că am depășit timpul. Thank you, Ayala. Mulțumim, Ayala. Pentru ECR nu văd pe nimeni, nici de la ALDE, CONT, de la GUE, domnul De Jong. Nu sunteți de la Comisia CONT. Întâi vorbesc cei de la CONT și pe urmă noi. Domnul Stas, domnul Taran, sunteți aici în locul lui? Bine, Ok, domnul Tarant, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. După cum am scos și în Comisia de Control Bugetar, e aceeași problemă cu despre care Friedrich de, uh, cel Mare a spus uh, dacă ai posibilitatea să cucerești un uh, teritoriu, fă rapid uh, și pe urmă istoria îți va găsi justificare. Um, este până la urmă un spectacol, o demonstrație de forță um, și uh, nu neapărat faptul că regulamentul le permite să, progres, să procedăm așa. Trebuie să învățăm această lecție, pentru că dacă nu, să nu fim surprinși că cetățenii Europei, cei care ne votează, nu ne plac foarte mult. Eu cu asta rămân din această poveste și dacă o să devin vreodată o, vreun comisar, ceea ce e foarte posibil, o să-i spun uh, domnului Salmaier doar că cariera lui va lua sfârșit la fel ca a predecesorului său. De la uh, Goia acum domnul De Jong. Uh, mă bucur să vă văd din nou. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Foarte pe scurt. Vreau să Vorbesc și eu despre raportul Ombudsmanului European. Uh, este foarte apropiat de ceea ce credem și noi la Parlamentul European, totuși m-am întâlnit uh, cu domnul Sărmaier ieri, a fost la noi la uh, Comisia de Control Bugetar și a spus că da, este ceva ce ține de persoana mea și mi-ar fi plăcut ca uh, Um, ombudsmanul european să mă invite și să avem o discuție pe tema asta, dar nu s-a întâmplat așa. Asta odată. În al doilea rând, comisarul Oettinger a spus odată că, indiferent uh, cât, cum organizezi lucrurile, există niște criterii uh, predominante pentru alegerea secretarului general, pentru că acesta trebuie să se bucure de încrederea președintelui comisiei. Și acest, acest, această condiție este indispensabilă. Și în al treilea rând, o să trebuiască să ne uh, punem întrebarea cum se va face la încolo. Uh, e o procedură care se desfășoară cu ușile închise și cum se va împăca acest lucru cu transparența față de mass media și de alegători. Cum vor proceda cei care trebuie să participe la acele discuții cu ușile închise? Mulțumesc, Virginie roșie pentru afacerea, pentru Comisia uh, Jurii. Mulțumesc, uh, Cecilia, mulțumesc, uh, doamnă președinte și doamna ombudsman pentru ceea ce ați făcut uh, pe acest dosar care a marcat uh, anul 2018 și a rămas până la urmă nerezolvat. Am reținut uh, recomandările noastre și concluziile noastre de a revedea procedura de numire pentru un post de conducere la comisie. Fără îndoială că procedura e perfectibilă, pentru că, iată, ea a fost uh, Uh, folosită pentru numirea domnului Sălmaier la comisie. Sistemul actual se dorește a uh, introduce o neutralitate a acestor numiri, dar și așa ar fi normal, pentru că comisia ar trebui să fie imparțială și nu ar trebui ca aceste posturi să fie supuse unei numiri politice. Dar acesta a fost uh, modelul până acum. Uh, și de aceea spun măcar dacă tot facem numiri politice să ni le asumăm. Și eu am fost funcționar public și îmi pare rău pentru reprezentanții comisiei care îmi spun că nu e nicio problemă dar o fac doar din loialitate față de instituția unde lucrează, în virtutea neutralității de care ar trebui să dea dovadă Comisia. E o problemă fundamentală de credibilitate a Comisiei ca gardian al tratatelor și regulilor. Ați uh, adus uh, la lumină patru cazuri în care procesul de numire a fost uh, denaturat. Comisia ne spune că a fost respectată legea, dar buna, administra- buna administrare este până la urmă un drept fundamental și atunci când se întâmplă ceva ne la locul lui trebuie sesizată justiția. Doamna Hauptala, mulțumesc foarte mult, mulțumesc și eu doamnei ombudsman. Helps. Um... Uh, the institutions to come closer to citizens. And um, I wonder Mă întrebam dacă nu cumva una dintre lecțiile de învățat din acest caz și din ancheta noastră nu este că ar trebui să creăm practici transparente pentru numirile acestea la nivel înalt. Mi se pare problematic că în uh, regulamentul privind personalul despre care domnul Svoboda spunea ceva, avem articolul 39.2 care acordă niște excepții foarte ample pentru a evita procedura concurențială. Secretarii generali și la Parlament și probabil și directorii generali ar putea fi numiți, selectați printr-un proces politic transparent. Dar în afar, ă, înainte de acest, ă, această etapă, ar trebui să existe o procedură în care regulile să se aplice ca și pentru orice altă poziție. Acum se discută la Parlament numirea nouă director general și vreau să am încredere în transparența acestor proceduri de numire. sper că nu se va face niciun fel de negoț, negociere, cum îi spunem mai elegant. Deci, așa să spuneți cum credeți că putem ajunge într-o, să evităm acest tip de situație la Parlament. Da, întrebarea de un milion de dolari, spune doamna președinte. A venit și rândul membrilor Comisiei PETI. Domnul Iar, Mulțumesc. Mulțumesc, domnule ombudsman, pentru raportul său. Cred că am uh, reținut din asta că lucrurile pot și trebuie îmbunătățite. Există suficiente argumente vis-a-vis -vis de proceduri și așa mai departe, dar întrebarea mea pentru noastră și colegi ar fi ce putem face să ne asigurăm că nu se va mai întâmpla așa ceva, pentru că aici, într-un fel, toți dăm socoteală pentru ceea ce se petrece și pentru că odată ce se află despre asemenea lucruri, uh, oamenii nu mai fac diferența, că e vorba de comisie, de parlament, de consiliu, sunt instituțiile europene și reputația lor este miza. În ciuda uh, acestei dezamăgiri, până la urmă, concluzia este că putem îmbunătăți standardele, putem îmbunătăți procedurile, haideți să ne uităm la acest scandal ca la o șansă de a îmbunătăți lucrurile ca să ne asigurăm că așa ceva nu se mai întâmplă. Bun, Beatriz Becerra. También quiero dar mis más expresivas gracias a la señora Mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc pentru cooperarea excelentă, doamnă ombudsman. de los ciudadanos más de lo que parece que estamos y para no enviarlos a los brazos. Eu aș spune că ar trebui să nu ne lăsăm pradă populiștilor și scepticilor și de aceea, în concluzie, ar trebui să promovăm alte ar trebui uh, să uh, profităm de ocazie și să uh, modificăm aceste proceduri, pentru că altfel Uniunea ar putea să fie distrusă din interior. Trebuie ca procedurile să se bazeze pe democrație așa cum vor fi, uh, să nu uităm că se, apropiile, se apropie alegerile din 2019 și nu este bine să aducem uh, argumente uh, în sprijinul ideii că Uniunea Europeană nu este transparentă față de cetățenii săi. Trebuie să avem măcar minime garanții cu privire la credibilitatea uh, instituțiilor. Doamna O'Reilly, cum rezolvăm această problemă fără să dăm mai multă muniție euroscepticilor? Încă o întrebare foarte interesantă în numele uh, verzilor, doamna Auke, Mulțumesc uh, foarte mult. Din câte știu eu, Ehm, dacă era vorba de un asistent personal, lucrurile ar fi fost diferite, dar nu e cazul. Eu am, <clears throat> am eu sunt în Parlamentul European de 23 de ani și mi-aduc aminte că atunci tot personalul era numit pe criterii politice. Așa se proceda, era ceva absolut normal și nu mă refer la președinții de comisii, pentru că astea sunt posturi politice. Mă refer la posturile din administrația Parlamentului. Și pentru mine a fost o mare surpriză și vorbeam cu niște colegi britanici care erau la fel de surprinși de acest sistem. Ideea era cum putem să clarificăm faptul că acești oameni sunt uh, funcționali care deservesc întregul Parlament și nu doar un partid politic sau altul. Pentru a avea o bună administrație, trebuie să avem o atmosferă lipsită de conflicte de interese. În uh, Danemarca a fost un scandal uh, la un moment dat ceva cu spălare de bani, cu corupție și funcționarii băncii implicate erau uh, Ehm, de atâta de multă vreme în slujba sistemului că nici nu-și dau seama ce se întâmplă. La transparenția care tine la defensora del... Mulțumesc eh, doamnei ombudsman pentru că a venit în fața noastră să ne explice rezultatele raportului său. Vreau să vă mai spun că asta este încă o dovadă că Uniunea Europeană duce, este în plină criză de credibilitate. După care nu ne putem uimi de ce cetățenii nu mai au încredere în noi, cauzele sunt nenumărate. Dar, firește, desemnarea secretarului general al lui Juncker, uh, E un element, ca să nu mai vorbim după aceea de porțile matante din cazul Barroso, lipsa de transparență a procesului decizional de la Consiliu. E clar cum criza se tot agravează și lipsa de credibilitate e tot mai acută. Cred că soluția ar consta și în uh, sporirea transparenței în ce privește uh, felul în care se fac numirile pe post și în însuși codul de conduită al comisiei, sporirea controlelor referitor la aceste numiri, informând uh, de asemenea în mod corespunzător Parlamentul, cred că ar fi un gest democratic și de transparență. Închei, mulțumindu-vă ca de obicei pentru activitatea dumneavoastră și vă încurajez să solicitați în continuare să aveți resursele necesare asigurate pentru a vă putea continua activitatea. Mulțumesc, doamna Eleonora Evi. Mulțumesc foarte mult, uh, doamna președinte. Vreau să mulțumesc și eu, uh, doamnei ombudsman uh, roile pentru angajamentul său, pentru munca deosebită pe care a făcut-o pe marginea acestui dosar. În acest caz și eu împărtășesc preocupările colegilor. Avem foarte, foarte multe probleme Aici, în, uh, în Uniunea Europeană, sunt locuri menționate de doamna Oralei, de doamna Valina, problema cu fostul uh, președinte al Comisiei Comisar, apoi și Draghi și alții și acum discutăm despre normalizarea lui uh, Selmayr, care uh, a fost uh, identificată de doamna Oralei ca fiind un model clar de uh, proastă administrare, uh, procedură accelerată, falsă, urgență dovedită în această nominalizare și chiar și o manipulare a regulilor și a no- normelor uh, care se pot răsfrânge și asupra altor numiri. Mi se pare că aici Europa este uh, în fața unor uh, pagube de imagine deosebite de mari. Trebuie să se facă mai multe, cu mai multă tărie noi, Parlamentul, dar mai cu seamă Comisia Europeană. Mie îmi pare foarte rău, dar ceea ce am auzit eu de la Comisia astăzi mă dezamăgește foarte mult și, într-adevăr, foarte vagi uh, aceste, aceste remarci, așa cum au spus și colegii. Uh, și întreb și eu ca și colegii mei care ar fi, după, părerea doamnei orale, acele măsuri și acțiuni care trebuie să fie puse în aplicare pentru a garanta niște standarde de integritate și de etică, de morală, pentru ca să se, uh, într-adevăr, să se ia poziție profesionistă, morală în instituțiile noastre. Mulțumesc foarte mult, foarte mult pentru participarea la această dezbatere. Văd că există mai mulți colegi în sală care nu sunt pe lista mea. Dacă este cineva care dorește neapărat să ia cuvântul acum, vă dau posibilitatea să o faceți un minut, nu mai mult, dar vă rog să nu repetați ceea ce s-a mai spus. Veniți cu ceva nou. Domnule Pirinski, sunteți primul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Eu m-aș adresa direct doamnei O'Reilly. Ați spus că ați făcut o recomandare, nevoia de Uh, proceduri speciale în cazul unui post cum este cel de secretar general, nu considerați că ar trebui să fie făcută și o altă recomandare comisiei și anume să facă să fie atenți la opinia publică și să găsească un echilibru între credința absolută că au respectat litera legii și poate bănuiala că pe undeva uh, n-au, uh, au fost bine înțeleși sau poate că au comunicat prost. În orice caz, Comisia să uh, se gândească un pic mai bine, să reflecteze și să înțeleagă uneori uh, caracterul sensibil al unor măsuri. Mi se pare cât se poate de ciudat că Comisia o ține morțiș și până în ziua de azi, cum că totul s-a făcut așa cum trebuie. Mulțumesc! Domnul Salafranca, Salafranca, sunteți pentru prima dată când veniți la această comisie, cel puțin la o treime din discuțiile noastre, vă rog. Eu cred... Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că în cazul de față trebuie să facem uh, o deosebire între mai multe planuri. Pe de o parte, planul răspunderii politice, care se bazează pe rezoluția pe care a adoptat-o Parlamentul European. Este clar că Comisia răspunde politic în fața Comisiei noastre. Pe de altă parte, raportul uh, Ombudsmanului European, care face o recomandare ca și anume Comisia Europeană să stabilească o procedură specifică pentru desemnarea secretarului său general, recomandare binevenită și, în al treilea rând, planul răspunderii. Parlamentul European, după avizul serviciului juridic, afirma foarte clar că, indiferent de faptul că această numire s-ar fi putut face mai bine, nu uh, punea nicio problemă din punct de vedere legal. Poate că anumiți colegi ar fi contestat acest, această decizie la Curtea de Justiție. Eu cred că situația oricum e clară. Trebuie să fim prudenți în ce privește desemnarea posturilor din, superioare din administrație, însă e clar, după părerea mea, înainte de a schimba lumea, trebuie să aruncăm o privire la ce se întâmplă la noi acasă. Rezoluția adoptată de Parlament recent uh, pentru descărcarea de gestiune pentru anul trecut și acum doi ani s-au identificat nereguli în ce privește desemnări uh, și numiri pe post chiar în instituția noastră. Excepții asemănătoare cu ce s-a produs în cazul Comisiei și vă reamintesc că cei trei secretari generali anteriori ai Comisiei au fost numiți cu aceeași procedură practică. Cred că trebuie să tragem învățămintele oportune pentru ca situația să se îmbunătățească pe viitor. Mulțumesc! Mai sim. Mulțumesc foarte mult! Eu aș spune doar așa. Ca și cum n-am avea deja destule probleme în Europa și într-un, suntem așa într-un context politic atât de complicat, ce facem? Nu facem decât să adăugăm noi și noi uh, complicații și dificultăți. Sunt de acord cu colegii, noi, ca și instituție politică, nu întotdeauna suntem uh, văzuți într-o lumină prea favorabilă. Uh, dau cuvântul doamnei uh, Gresle, în primul rând. Mulțumesc. Doresc să contestez cele spuse de reprezentantul Comisiei referitor la schimbul interinstituțional. Cred că sunt singurul deputat care a participat în numele președintelui și vreau să vă atrag atenția că la acest schimb a ieșit în evidență foarte clar rolul special, rolul unic pe care îl are Comisia în alegerea postului personalului său de conducere secretarul general, cât și directorii generali uh, nu se aleg în urma unei proceduri publice. Până acum au fost uh, desemnați fără publicarea, fără comunicarea posturilor vacante prin transferuri interne. Este o procedură excepțională în afara statutului funcționarilor și decizia CEJ scoate în evidență cât se poate declara acest caracter excepțional. E o procedură excepțională. Și noi am insistat ca aici să se schimbe ceva. Nu vreau aici să schimb trecutul, însă aceste două puncte trebuie să fie clarificate de comisie. Și răspunsul pe care um, ni l-a dat, dumneavoastră a spus că am fi primit acest răspuns. Eu n-am primit nimic. Reacția la raportul nostru, la raportul uh, doamnei O'Reilly, trebuie să vină, vă rog, nu vă comportați ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic și că lucrurile sunt altfel. Iată ce vreau să spun. Much, Pavel. Mulțumesc foarte mult, Pavel. În primul rând, vreau să mulțumesc doamnei O'Reilly pentru discursul său. Mie mi este clar că regulamentul privind uh, personalul și fel de procedură arată foarte bine cum se alege personalul, însă lipsește un cadru coerent cu linii directoare armonizate între diferitele instituții eh, europene pentru ca aceste regulamente eh, să fie mai bine puse în aplicare când vine vorba de numirea unor oficiali de rang înalt. Este ceea ce a solicitat de altfel Parlamentul în rezoluția sa din aprilie 2018 ca și instituție, ar trebui să avem un mandat și să uh, îi obligăm uh, pe cei care sunt răspunzători cu implementarea regulamentului pentru personal să facă tot ce este posibil pentru a respecta uh, toate regulile când vine vorba de aceste numiri. Mulțumesc foarte mult! Da, avem nevoie de o viziune de ansamblu a situației. Trebuie să ne asigurăm că uh, toate aceste regulamente pentru funcționari uh, sunt într-adevăr luate în serios. Și trebuie să ne folosim și bunul simț, pentru că avem tot felul de texte uh, și de reguli, dar unde este bunul simț? Acesta pare să lipsească. Haideți să uh, sperăm că bunul simț va triumfa, chiar și la Comisia Europeană, ca să nu mai există situații de, acestea, de acest fel și în viitor. Haideți să vedem cât de în serios se va lua uh, toată această dezbatere. Mulțumesc foarte mult în orice caz pentru cei care au participat la ea. Mulțumesc și doamnei ombudsman O'Reilly. Da, vă dau cuvântul imediat și dumneavoastră, spune doamna președinte, pentru a reacționa. Într-adevăr, doamna O'Reilly, în mod evident, mulțumesc foarte mult Mulțumesc, mulțumesc pentru aceste întrebări. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru cooperarea de care a dat dovadă de-a lungul uh, unei uh, inspecții destul de laborioase uh, a, a unor documente în timpul verii. Nu a fost simplu. Nu fac o jucătate de, val, de valoare în ceea ce privește caracterul legal al acestei hotărâri. Asta revine CEJ și, cum a spus și Parlamentul, probabil că, probabil că aici caracterul legal poate fi interpretat în fel și chip, dar nu asta este important. Uh, s-a pus întrebarea în legătură cu valoarea adăugată a anchetei noastre la nivelul ombudsmanului față de ce s-a mai făcut pe acest dosar, cred că ce am făcut noi cu această inspecție este să avem o listare foarte clară și cronologică a faptelor, a ceea ce s-a petrecut. Asta mi-am dorit în această anchetă, astfel încât oamenii să poată să parcurgă aceste lucruri și să tragă propriile concluzii. Am auzit uh, și eu uh, ce, cum a reacționat domnul Selmayer ieri uh, ca reacție la ce a spus dumneavoastră și anume că um, uh, nu l-aș fi invitat. eu pot să spun că eu uh, anchetam comisia și nu pe domnul Selmayr. Probabil că pe plan uman uh, Ehm, înțeleg pe undeva, e o persoană care a devenit eh, dintr-o dată foarte cunoscută și poate că ar fi putut să fie într-un fel sau altul implicat, dar cred că, cinstit vorbind, cred că am ajuns la un compromis eh, așa cum trebuie. Înțelegem că Parlamentul este într-un fel eh, dezamăgit în legătură cu modul în care domnul Selmayr a dat niște uh, răspunsuri în momentul în care le-a dat. Vreau să spun în scris și că poate la un moment dat ar fi putut să fie audiat și altfel. Într-adevăr, domnul de Jong acum. Sunt de acord. Este clar că poți să folosești un algoritm pe undeva pentru a face niște numiri de înalt nivel și pe undeva poate se poate găsi o astfel de metodă de calcul care să ia în calcul anumite compatibilități, însă asta poate mai mult la nivelul cabinetului decât pentru un post cum este cel de secretar, al, secretar general și am, am adresat astfel comisiei în acest sens, întrebându-i cum uh, fac o distinție între rolul foarte politic al șefului de cabinet și rolul foarte diferit al unui secretar general, dar n-am primit o lămurire foarte clară în acest sens. Trebuie să existe, bineînțeles, o rește flexibilitate, dar ideea este și problema este următoarea. Ce au făcut ei pentru a ajunge la acest uh, rezultat este de a trece prin numirea unui uh, vice-secretar general și nu au mers direct uh, la numirea postului de secretar general ca atare. Și Chiar postul de vicesecretar general nici măcar nu a fost apoi ocupat timp de câteva luni după aceea, în urma acestui carusel. În ce privește recomandările noastre, într-adevăr am făcut o recomandare specifică privitoare exact la acest post de secretar general și s-a pus întrebarea de cum să se pună acest lucru în aplicare în mod mai uh, amplu, mai general pot să vă spun că în momentul în care am început să anchetez această numire a secretarului general, cred că m-am adresat la un moment dat uh, Comitetului Personalului de la Parlament și cred că chiar dacă e vorba aici despre un post anume, cred că se pot trage niște învățăminte mai generale în legătură cu ce se petrece într-o instituție uh, cum este cea a dumneavoastră, dar eu, bineînțeles, nu pot să fiu niciun fel prescriptivă dacă sunt plângeri care vor fi depuse. Este rolul meu de a ancheta, de a uh, culege informații în acest sens. Apoi, domnul Berenski cred, a adresat o întrebare în legătură cu o <laughs> recomandare aceea ca comisia să se mai gândească și la opinia publică uh, Cred că e ceva cât se poate de, de clar, de implicit. Și sunt lucruri la, la care m-am referit uh, chiar eu când m-am adresat comisiei. Inițial am zis așa, uh, am dorit ca după izbucnirea, să zicem, scandalului sau reacției la numirea secretarului general, în acel moment am dorit să dau comisiei răgazul să reflecteze. Chiar le-am trimis întrebări așa deschise și le-am lăsat, aș spune eu, uh, timpul și spațiul necesare pentru a proceda la o astfel de reflexie. Păcat, nu au profitat de această ocazie și cred că la un moment dat S-a menționat uh, și Eurobarometrul care a fost publicat cam în acel moment uh, și Uh, acolo se arăta la un moment dat că încrederea instituțiilor, uh, încrederea cetățenilor în instituții era în creștere. Comisia a invocat acest uh, pe eurobarometru și gândiți-vă că dacă eu dau raportul meu la presa britanică, este foarte clar că el va fi interpretat într-un anumit fel. Bineînțeles că la un moment dat eu efectuez niște anchete și investigații care ajung la un moment dat în fața presei. Dar, dincolo de aceste lucruri, e clar că, probabil că Comisia trebuia să procedeze la un fel de examen de conștiință. Nu este ideea ca ei să fie simbolul celor mai înalte standarde, dar cel puțin că aici și pe plan internațional, tot trebuie să se străduiască să își asume un rol exemplar. Mi s-au pus o serie întreagă de întrebări în legătură cu pașii următori. Încă o dată, uh, nu e rolul meu de a fi prescriptivă și de a spune ce să se facă, dezbaterea continuă, dar bineînțeles că în cadrul acestui dialog uh, mă bucur să vă spun că voi reveni din nou pentru a împărtăși. Într-adevăr, vă mulțumesc pentru această disponibilitate de a continua acest dialog și de altfel și pentru dialogul de astăzi cu cele trei uh, comisii. Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc acum copreședinților de comisii lui Pavel, lui uh, Ingeborg și ne oprim două minute pentru ca să putem să uh, ne tragem sufletul și o masă plăcută celor care ne părăsesc.